aceea vom începe votul. Otrzymałem od Rady stanowisko Rady w pierwszym czytaniu dotyczące rozporządzenia w sprawach. în prima lectură în ceea ce privește bolile animalelor transmisibile va fi publicat în procesul verbal.